All right, then we can start. Good morning, colleagues. Bună dimineața, dragi colegi. Ați primit cu toții ordinea de zi pentru reuniunea din această dimineață. Dacă nu există comentarii, o putem adopta fără niciun fel de modificare. Interpretarea este disponibilă în 18 limbi astăzi. Reuniunea noastră este transmisă ca de obicei pe internet. Și V-a fost distribuit în format electronic documentele acestei reuniuni. Este important să aprobăm uh, procesele verbale mai multor reuniuni din 24 noiembrie, 28 noiembrie, 1 decembrie și 5 decembrie 2016. Dacă nu există comentarii, consider că aceste procese verbale sunt adoptate. we can uh, start our uh, debate. Și putem începe dezbaterea. După cum știți, a fost uh, încheiat în luna decembrie proiectul de raport. Are trei părți. o parte factuală pe marginea căruia nu pot fi depuse amendamente, apoi proiectul de concluzii în legătură cu care se pot depune amendamente și recomandările a treia parte în legătură cu care din nou se pot uh, depune amendamente. Textul poate fi uh, modificat dacă Comisia de anchetă va obține uh, elemente suplimentare până în momentul în care își va încheia activitatea. Avem la dispoziție oră și 50 de minute pentru discutarea acestui punct și dau cu mare plăcere în primul rând cuvântul raportorilor. Domnul Ghizac este primul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru cuvintele introductive. Aș dori să vă doresc dumneavoastră și tuturor colegilor toate cele bune pentru anul 2017 Aș dori să mulțumesc pentru colaborarea extraordinară pe care am avut-o cu reprezentanții tuturor grupurilor politice, mulțumită care am reușit să redactăm partea actuală a acestui raport. În partea descriptivă a raportului am reușit să obținem un compromis acceptat de toată lumea Aș dori să-i mulțumesc în mod expres colegului Gerbenian Gerbrandi și tuturor celorlalți uh, raportori din umbră din partea uh, celorlaltor grupuri uh, politice. Și secretariatul ne-a ajutat în mod extraordinar și ne-a sprijinit pe parcursul procesului de negociere a compromisurilor. Mi-aș dori să putem continua această colaborare constructivă astfel încât toate grupurile politice să-și uh, pună ștampila pe uh, varianta finală a acestui raport. Din perspectiva grupului PPE, există uh, câteva puncte importante. Nu am ajuns la concluzia că nu doar Comisia Europeană ar avea o vină. În ultimele săptămâni, în mass media, am citit că există diferențe foarte mari între valorile de noxe măsurate în laborator și condiții reale de condus. Nu este un lucru nou, este un lucru cunoscut de mult timp și, într-adevăr, este greu de înțeles de ce durează atât de mult uh, punerea în aplicare a unor noi cicluri de testare, de măsurare a emisiilor în condiții reale de condus. Audierile noastre ne-au arătat că responsabilitatea nu revine în uh, exclusivitate doar Comisiei Europene. Comisia Europeană a cerut uh, din totdeauna introducerea unor măsurători a emisiilor în uh, condiții reale de condus și nu a existat dovezi cum că se manipulează în mod, uh, în mod intenționat. Există deficiențe pe de altă parte la nivelul statelor membre. Este clar că activitatea, munca statelor membre, membre trebuie să fie îmbunătățită mai ales uh, cea a statelor membre unde are loc uh, omologarea de tip al unui uh, motor. Dacă alte state membre bănuiesc ar fi ceva în regulă, de fapt nu pot să facă nimic. Deci lucrurile trebuie să fie îmbunătățite mult din acest punct de vedere. Statele membre trebuie să-și îmbunătățească monitorizarea pieței, trebuie să-și optimizeze uh, um, procedurile de om- omologare de tip, însă, din acest punct de vedere, au fost făcute deja propuneri uh, legislative și cred că trebuie să sprijinim Comisia IMCO, care are competență pe fond în legătură cu toate aceste prof- uh, propuneri. În încheiere aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu tehnologia uh, motoarelor diesel. Este o tehnologie uh, răspândită mult în Europa și poate fi utilă în atingerea obiectivelor pentru protejarea mediului înconjurător. Audierile ne-au demonstrat că această tehnologie poate uh, garanta o reducere puternică a emisiilor de noxe și prin uh, Uh, diferite metode pot fi respectate pe, pe viitor uh, emisii reduse de noxe. Dacă ne gândim um, pentru câte locuri de muncă este responsabilă aceasta în Europa, cred că această veste este una bună și aș dori din nou să vă mulțumesc pentru buna cooperare și sper că vom reuși să continuăm această colaborare constructivă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Dau acum cuvântul celui de-al doilea raportor, domnul Gherbrandi. Vă mulțumesc, domnule președinte, și permiteți-mi să încep prin a, prin a mulțumi și eu uh, coraportorului meu, lui Jens Ghizică, dar și uh, predecesorului său, Pablo Zalba. Știm cu toții că în momentul în care am, am uh, decis înființarea acestei comisii, avusesem uh, păreri uh, diferite, însă cu toate acestea am reușit să avem o cooperare foarte bună și rodnică și uh, mă bucură forma proiectului de raport care se află acum în fața dumneavoastră. Eu cred că am reușit să redactăm un uh, raport puternic și convingător din punctul de vedere al conținutului. Aș dori să mulțumesc în mod, în mod expres raportorilor din umbră pentru acordul la care am ajuns, am ajuns pe marginea părții unde sunt descrise faptele și atitudinea constructivă a raportorilor din umbră a fost uh, explicația pentru care am ajuns la o versiune atât de bună a părții care descrie faptele acestui raport. Comisia noastră de anchetă și-a desfășurat activitatea într-un mod foarte coerent și sper că acest lucru va fi continuat și în momentul în care vom uh, discuta părțile care vor fi modificate. Jens a menționat câteva elemente. Acest text se bazează pe volumul mare de documente pe care le-am uh, primit. Uh, pe corespondența pe care am purtat-o, pe audierile pe care le-am organizat. Toate aceste elemente sunt uh, baza raportului pe care îl uh, discutăm în această dimineață. Concluziile acestui raport sunt uh, destul de dure în ceea ce privește Comisia Europeană. În primul rând, sunt poate chiar și mai dure în ceea ce privește statele membre. Și dacă este o concluzie generală de tras, este că sistemul pe care îl creasem pentru, pentru monitorizarea autoturismelor din Europa pur și simplu nu a funcționat uh, așa cum a fost uh, gândit. Responsabilitățile dintre nivelul european și nivelul statelor membre nu a fost bine definită. Drept urmare, este deosebit de important să schimbăm sistemul actual, așa cum se întâmplă deja uh, de exemplu, prin activitatea Comisiei IMCO. Din punct de vedere al conținutului acestui raport, sunt convins că l-ați citit cu toții, pentru că a fost publicat deja cu o săptămână, în săptămâna dinaintea Crăciunului. Nu ne-a fost uh, frică să numim uh, anumiți actori, am numit uh, câteva state membre care au avut un rol particular în Comitetul Tehnic Vehicule cu Motor, pentru amânarea testelor uh, de măsurare a emisiilor în condiții reale de condus. Am criticat de asemenea Comisia Europeană pentru că nu și-a asumat uh, responsabilitățile de a nu permite statelor membre să amâne atât de mult introducerea noilor teste. Apoi, Elementele care țin de implementare sunt amintite în acest uh, raport. Sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră vă doriți să modificați anumite părți ale acestui raport. Eu trebuie să recunosc că aș putea accepta acest uh, raport uh, fără niciun fel de amendament, deși ar put, aș putea accepta și în câteva, câteva îmbunătățiri, mai ales în lumina faptului că Astăzi uh, îl vom audia pe secretarul de stat pentru transportul din Slovacia și pe omologul său din uh, Italia și urmează să mai primim documente din partea Comisiei și din partea um, altor actori. Este deosebit de important ca în această comisie să avansăm cât mai repede posibil cu concluziile, astfel încât uh, ulterior să putem discuta uh, recomandările deci vă mulțumesc din nou pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o și aștept cu nerăbdare comentariile diferitelor grupuri politice prezente uh, astăzi aici. Trebuie să-mi cer uh, scuze, la 9.40 trebuie să particip la, un, la o votare din Comisia pentru Mediu, dar voi reveni după aceea și voi asculta comentariile dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Gelbrandi, și dau acum uh, cuvântul raportorilor din umbră. Um, doamna Alon Bonfa are cuvântul, vă rog. Mulțumesc, așa cum au spus și ceilalți doi eh, raportori, cărora le mulțumesc. Am lucrat împreună la acest uh, proiect și toată munca s-a făcut înainte de redactarea raportului, o parte foarte importantă, de fapt, din raport, adunarea de informații și vreau să mulțumesc foarte mult coraportorilor, vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și vreau să mulțumesc, uh, bineînțeles, și secretariatului acestei comisii, care a muncit foarte mult tuturor consilierilor, tuturor asistenților care au lucrat împreună cu noi la această parte. Grupul socialiștilor și democraților este foarte mulțumit de această parte și noi, socialiștii și democrații, considerăm că cu cât acest raport va fi mai susținut uh, în plenară de către grupurile politice, vom putea să ajungem la plenară cu un uh, raport foarte puternic în ceea ce privește constatările noastre și previziunile noastre și recomandările pe care le facem. Trebuie să știm că vom avea un impact foarte puternic asupra acestor chestiune, atât, chestiuni atât de mediu, de industrie sau de ocupare, iar în ceea ce privește partea factuală, vrem să lucrăm împreună, vrem să lucrăm cât se poate de constructiv și de aceea mulțumesc foarte mult raportorilor din umbră verzilor GUE-FDD, uh, cu care am dorit să fim cât se poate de constructivi în realizarea acestor uh, faze finale. În cadrul uh, Comisiei EMIS am avut mai multe audieri și toate acestea au fost foarte importante, iar pregătirea lor de asemenea. Și iată de ce avem mai multe convergențe acum în propunerile pe care le facem, avem puncte comune. Există însă, desigur, și încă o marjă de ameliorare. Unele puncte pe care noi, grupul uh, Uh, nostru nu considera că trebuie să fie parte din uh, conținut, ci mai degrabă din recomandări sau din anexe. Vreau să subliniez câteva puncte care pentru noi au fost importante. Importanța apare în cadrul uh, părții factuale, odată cu susținerea celorlaltor grupuri, și anume includerea mențiunii de depășirea dioxidului de carbon. Desigur că nu a fost în mandatul Comisiei emis, dar în continuare pune probleme de asemenea și prin amendamente uh, absența uh, mandatului uh, GRC de către comisie, trebuia să indicăm acest lucru și în partea factuală, cunoașterea cât se poate de rapidă a problemei, presiunile pe care le face industria asupra statelor membre și care s-au transmis mai departe în cadrul grupului nostru, dar și faptul că fact, unii factori de conformitate ar putea fi abandonați, așa cum am spus-o și în cadrul părții factuale, dispozitivele de invalidare, posibilitatea de a avea teste suplimentare, uh, interdicerea, interzicerea clară a acestora um, și uh, apoi insuficiențele pieței europene. Deci pentru ca să uh, preluăm ceea ce a spus domnul Gerbrandi, am pus anumite jaloane iar acum o să putem să continuăm uh, pe această cale. La partea de recomandări și concluzii o să încercăm să mai introducem anumite elemente, uh, concluzii care sunt foarte importante pentru că permit, uh, de exemplu, um, să facem anumite ameliorări pentru binele colectiv. Dacă nu avem aceste ameliorări, Parlamentul European nu vom putea spune că și-a jucat, a jucat un rol important și de aceea Amendamentele acestea sunt importante. Ele vor insista de asemenea asupra nevoii de supraveghere europeană. Trebuie să atrag atenția de asemenea asupra insuficienței legislației actuale, dar și asupra responsabilității statelor membre și asupra responsabilității comisiei și trebuie să revină și asupra asupra reprezentării um, anumitor uh, reprezentanți ai industriei în acest proces. Cu cât suntem mai hotărâți, cu atât vom avea un Parlament European mai unit pentru ca recomandările să fie luate în serios. Aceasta va fi și ocazia să îmbunătățim activitatea uh, comisiilor de anchetă în general, pentru că n-am avut un calendar ideal, am avut o coincidență între calendarul nostru și cel cu raportul cu privire la omologarea de tip a vehiculelor, deci, în momentul în care terminăm partea factuală, iată, acum mai avem de audiat uh, și reprezentanții de guverne care trebuie audiați. Deci nu e foarte coerent, va trebui să îmbunătățim acest calendar, mai trebuie să facem și mai multe pentru a îmbunătăți uh, transmiterea de documente, mai ales de către comisie și să învățăm din ceea ce am făcut aici, pentru că e clar că vor avea uh, loc mai multe comisii de acest tip pe viitor și deci avem ce învăța. Vă mulțumesc foarte mult pentru ajutorul pe care ni l-ați dat și eu zic că mai, este, mai sunt multe lucruri de făcut. Mulțumesc foarte mult! Iar acum aș vrea să întreb dacă alți colegi doresc să ia cuvântul în această procedură de catch the eye pe care o deschidem acum. Domnul Blanco Lopez, vă rog. Muchas gracias. Eh, el informe... Vă mulțumesc foarte mult. După părerea mea, vom avea cu acest raport o analiză foarte bună și solidă în ceea ce privește domeniul uh, măsurării de emisii în uh, industria automobilă. Avem consecințe pozitive deja, însă nu servește la nimic cetățenilor dacă nu facem decât să repartizăm răspunderea pe mai multe instituții. Noi ce avem nevoie este mai degrabă de o legislație care să fie mult mai omogenă, măsuri de control mult mai eficiente debe combatirse mediante una normativa más rigurosa en este ámbito y también por lo que se refiere a los dispositivos de desactivación. Pero valoro positivamente. Programul cabinei de română s-a terminat aici și uh, trebuie să continuăm în altă reuniune. Ne cerem scuze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 beschränken dann werden wir weiterhin die zusammenarbeit im sinne der guten kompromissfindung konsensual herbeiführen. vielen dank! Dank u wel. En wat de amendementen betreft uh, wil ik dan tot slot graag even de timetable overlopen. Uh, de deadline voor de amendementen is 18 januari 2017, uiteraard om drie uur. En die kunnen um,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

výroba elektrickej energie, tak ako aj auta, prejde výraznou zmenou do budúcna s nástupom nových moderných technológií. Thank you very much. Next is uh, Madame Christine Revaud-Dallonnet, s'il vous plaît. Merci, euh, <clears throat> Monsieur le Ministre, euh, d'être venu devant, devant la commission d'enquête. C'est vrai qu'il aurait été euh,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 Euh, quelles mesures avez-vous prises euh, une fois que vous avez eu les résultats, puisque vous, vous avez parlé notamment du constructeur Volkswagen qui euh, construit des véhicules chez vous Aby som to uvedol eh, na pravú mieru, ako som povedal, žiadne z aut, ktoré boli vyprodukované na Slovensku, ani jedno z nich nebolo schvalované na Slovensku. čiže z tohto pohľadu všetky naše diskusie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 ja celý ten čas, čo tu budem <laughs> sedieť, sa budem skôr snažiť pozerať do budúcna ako do minulosti, lebo myslím si, že to nás uh, posúva dopredu. Thank you very much. Uh, eh, en eh, meneer Eickhout mag uh, deze eerste ronde afsluiten. Dank u wel, dank u wel, meneer de voorzitter. And thank you, Mr. Stronchek, for your, uh, for your introduction and your answer. I think what you notice here in this room is a bit of a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 dávať iné výstupy ako len odporúčania asi nemá veľký význam. Thank you. Euh, je donne la parole à Madame Christine Revaud-Dallon. Deux fois merci. trois minutes. Oui, merci. Euh, Monsieur le ministre, vous avez indiqué plusieurs fois que euh,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 nič inšpirovali nielen radu, ale aj každú inú členskú krajinu a zároveň členské krajiny majú možnosť vedieť, aké vlastne majú ostatné krajiny názor na túto situáciu. Dank u wel, eh, voorzitter. Ik heb tot slot nog een andere vraag. Um, hoe verklaart u nou eigenlijk uh, wat u ook uh, zei in eerdere antwoorden, dat de bevolking uh,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 longer list in the time that's available. But if you have a view on those ideas, we would be very, very grateful indeed. Áno, eh, ten, ten zoznam bol pomerne dlhý, s kolegami sme ich eh, viackrát eh, diskutovali. Čo sa týka, čo sa týka rady ako takej, tak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 tomto jednom konkrétnom prípade, ale som to aj viackrát spomenul dnes eh, v jednotlivých reakciách. Dank u wel. Uh, meneer Eickhout, mag het rijtje afsluiten? Yes, thank you once more. Uh, then lo looking into the future, um, one of the big discussions we're going to have is also on the fourth package of RDE, um, and that's the in-service conformity. Uh,